Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi acordați atenția. O să continuăm uh, lucrările plenarei. O să mă adresez acum în maghiară. Stimați colegi, vă urez Bun venit la sesiunea plenară. Sunt uh, lingvistic vorbind foarte derutat și îmi cer scuze pentru acest lucru. Uh, primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Bernd Benson, planul de acțiune pentru eficiență energetică. O să dau cuvântul imediat domnului raportor Benson aveți la dispoziție, domnule raportor, patru minute. Vă rog. Thank you, yes, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre eficiența energetică și uh, despre atingerea obiectivului prestabilit până în anul 2020. Uh, însă atinge acest obiectiv va fi foarte dificilă. Probabil vom ajunge doar la 10-11% din uh, obiectiv, uh, ceea ce nu este rău la urma urmei. Dar, din motive economice, sociale, ecologice, ar trebui să țintim spre o mai bună eficiență energetică. Ar trebui să consumăm mai puțin energetică, ar trebui să, mă scuzați, ar trebui să consumăm mai puțină energie, ar trebui să intervenim și la nivel economic, astfel încât anual să economisim 1000 de euro per gospodărie. SUA și China investesc foarte mult și foarte rapid în acest domeniu. Noi suntem în urma acestora. China uh, industriile sunt uh, bine subvenționate, în SUA există foarte multe condiții cadru pentru eficiența energetică, în Europa însă situația este diferită este accentul cade mult prea puțin pe inovare. Din putere politic trebuie să ne axăm pe câteva domenii și ar trebui să vedem cum anume putem să îmbunătățim lumea. Vrem să creăm noi locuri de muncă și să îmbunătățim competitivitatea. Pot fi create noi locuri de muncă la nivelul IMM-urilor. Cele, cele Trei ramuri uh, importante sunt uh, în Europeană uh, planuri naționale, sectorul construcțiilor și sectorul întreprinderilor. Uh, cu planurile mm, de acțiune, trebuie să spunem că um, cu acestea nu am reușit să facem mari lucruri deocamdată, dar au un potențial enorm. Trebuie ca acestea să fie îmbunătățite și comisia trebuie să le utilizeze mult mai intens. Dacă aceste planuri de acțiune nu sunt suficient de ambițioase, atunci Comisia a trebuit să le respingă pentru a oferi cetățenilor mai mare siguranță. Independența uh, energetică trebuie să fie una garantată. Uh, statele membre trebuie să poată fi în măsură să uh, ia decizii proprii în acest domeniu. De asemenea, sectorul construcțiilor este unul direct vizat de eficientizare. Ar trebui să ne axăm mult mai mult pe economisire energetică. În ceea ce privește standardizarea și uh, aceasta este foarte importantă. Politica construcțiilor este la fel foarte importantă pentru că, la urmă urmei, sectorul construcțiilor este cel care redă 40% um, din potențiala economisire energetică. Sunt convins de faptul că toate aceste sectoare vor fi importante în ceea ce privește eficiența energetică pe termen lung. De aceea, Uh, sugerăm să fie creat un instrument uh, pe termen lung pentru eficientizare. Există diferite modele care pot fi aplicate pentru acest instrument. Se pune acum următoarea întrebare. În ce direcție vom îndrepta instrumentul respectiv? Este foarte important să ne axăm pe aceste aspecte pentru că, nu în ultimul rând, întreprinderile europene sunt direct vizate de ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Domnule comisar, vă rog să ne transmiteți mesajul dumneavoastră în numele comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Iată, mă adresez Comisiei Envi, ITRE și Regii. Le mulțumesc acestora pentru consultările ample și pentru raportul exhaustiv elaborat. Mă adresez domnului Benson, domnului raportor, dar mă adresez și celorlalți eurodeputați care au fost extrem de angajați și care au dat dovadă de competență maximă. Discutăm despre obiectivul de 20%, obiectiv predefinit în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, morirea aportului uh, din uh, energie mm, produse din uh, resurse regenerabile și așa mai departe. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și energiile regenerabile, suntem pe drumul cel bun. În ceea ce privește energia, eficiența energetică, suntem abia la început. Dacă nu ne ținem pe drumul cel bun, atunci vom rata obiectivul prestabilit. Uh, toate forurile implicate, Parlamentul European, Comisia, Consiliul, trebuie să se îndrepte nu doar în direcția obiectivului de 20%, ci uh, în direcția unui obiectiv uh, realizabil, să zicem chiar și un obiectiv de 80%. Când discutăm despre eficiența energetică, nu sunt foarte mulțumit de acest termen, pentru că Uh, vedem că poate fi înțeles în diferite moduri. Dacă întrebăm pe vecini, pe prieteni, uh, ce înseamnă uh, economisirea energiei, aceștia vor ști despre ce este vorba, dar când discutăm cu ei despre eficiență energetică, atunci deja intrăm în termeni academici. De aceea trebuie să vedem cum anume putem defini mai bine întrebarea ce anume vrem să obținem. Avem bilanțul energetic pe, 2000 2005, completat cu bilanțul 2007, uh, uh, cu implicarea Bulgariei și României. Acesta este anul de plecare, de pornire și știm exact care sunt statisticile. Trebuie să vedem care este evoluția necesarului de energie, să vedem care este tendința acestei evoluții care este ascendentă pentru a vedea cum anume ajungem la obiectivul de 20%. Și atunci vă întreb, cum anume putem atinge eficiența energetică cu o, o necesitate de energie crescândă. În țara mea este practic imposibil să facem acest lucru. Când discutăm însă despre sectorul auto, despre sectorul clădirilor, construcțiilor, de sectorul industrial, cu siguranță putem atinge eficiența energetică la acest nivel. Însă, nu avem un raport de perspectivă definitiv. Nu știm exact despre ce vorbim când spunem 20% din ce anume. Avem uh, câteva prognosticuri, să zicem, dar uh, acestea sunt uh, cu semn de întrebare în ceea ce mă privește. Avem sectoare europene care anunță o creștere a consumului de energie. Și atunci avem nevoie de statistici, perspective, prognoze cu autoritate. Dorim să le obținem până în februarie-martie anului următor. Uh, mizez pe faptul că statele membre vor lua această temă la fel de în serios și în februarie, precum o fac acum. Mi se pare că starea lucrurilor la ora actuală ne arată că atunci când vine vorba de obiective obligatorii, statele membre dau înapoi. Aceste obiective vin uh, în uh, Parlamentul European, dar statele membre doresc să acționeze la nivel independent. Uh, și iată că atunci când discutăm despre ceea ce s-a decis în urmă cu 2-3 ani, vedem că statele membre sunt departe de a atinge acele obiective. Așadar, trebuie să vedem care este prognoza pe 2020 fără eficiență energetică, din punct de vedere teoretic, pentru a, ca apoi să avem din ce să scădem 20%. Să vedem care este rezultatul. Uh, întrebare. Unde intervenim? În primul rând, în ceea ce privește construcțiile, clădirile. În ceea ce privește sectorul locuințelor, sectorul clădirilor, pentru că acolo avem foarte multe de făcut Cred că trebuie să intervenim la nivelul autorităților locale, la nivelul uh, proprietăților publice, peste tot uh, pe unde avem autorități ca proprietar public. Acolo trebuie să mizăm pe eficiență energetică. În al doilea rând, avem programe structurale la nivel european și la nivelul statelor membre avem diferite programe de asanare pe care trebuie să le interconectăm. Poate că ar trebui să intervenim mai puțin la nivelul infrastructurii pentru a cofinanța mult mai mult uh, um, sectorul eficienței energetice. Uh, doresc să fac acest lucru și pentru următoarea perioadă bugetară la nivel european. Apoi, subiectul transporturilor. Este de la sine înțeles că acesta este direct vizat. Avem uh, state membre unde la 1000 de locuitori discutăm de 550 de mașini personale cu motor diesel. Trebuie să existe o armonizare pentru că există situații unde per 1000 de locuitori avem doar 120 de mașini. Deci trebuie să mizăm pe mai multă eficiență energetică în ceea ce privește transportul transportul care este evitat din capul locului este cel mai eficient. Nu în ultimul rând, discutăm despre gestionarea energetică. Și iarăși uh, revenim la obiectivele obligatorii. Mm, recent am avut uh, un mic dejun uh, informal și, în urma acestuia, țin să vă spun că statele membre și miniștrii de mediu sunt cât se poate de sensibili când vine vorba de eficiență energetică, dar nu sunt la fel de. Uh, uh la fel de hotărâți când vine vorba de um, um, obligativitate. Când discutăm iarăși de acel obiectiv de Trebuie să vedem exact cum anume voi implementa la nivelul statelor membre. Avem state saturate, Germania, Italia, Austria. Cum anume vom face ca Austria și Germania să accepte minus 30% pentru ca Polonia să aibă tendința ascendentă în ceea ce privește evoluția sa și să se poată adapta la obiectivele stipulate la nivel european. Așadar, avem discuții foarte importante ce trebuie purate în ceea ce privește uh, Uh, sectorul energetic, industrial, uh, sectorul construcțiilor, sectorul auto la nivelul consumului. Voi prelua ideile conținute în acest raport. Mulțumesc pentru aportul adus. Uh, în februarie o să abordez subiectul deschis la Consiliu pentru a vedea exact cât de serios iau, cât de în serios iau regiunile, autoritățile regionale acest subiect. După care, voi veni cu o nouă planificare privind eficiența energetică. Voi reveni în Parlamentul European pentru ca la începutul anului următor să discutăm în termeni concret și în ceea ce privește obligativitatea. În ceea ce privește principiul subsidiarității, poate că vom avea un plan în două etape. Prima etapă, etapa voluntariatului. Așteptăm ca la nivel național să avem uh, plan de acțiune anuale privind eficiența energetică. Să vedem uh, ce anume se stabilește ca obiectiv de la un an la altul. Dar nu așteptăm astfel până în anul 2020, ci după 2 ani trecem uh, pe etapa obligativității dacă constatăm că etapa aceea de 2 ani, etapa voluntariatului, nu generează uh, progresul dorit în sensul celor 20%. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Köszönjük szépen, biztos úr. Vă mulțumim, domnule comisar. Dau cuvântul um, reprezentanților comisiilor parlamentare. Mai întâi domnul Lize, președintele Comisiei Parlamentare Envi. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mai întâi uh, vreau să corectez ceva. Ni s-a spus în traducerea germană că sunt uh, președintele Comisiei Envi. Este fals, sunt raportor de la Comisia Envi. Uh, mulțumesc, domnule raportor, pentru buna cooperare. Acesta a emis o strategie foarte bună în ceea ce privește eficiența energetică la nivel european. Eficiența energetică este mijlocul cel mai ieftin pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon și a reduce mm, dependența noastră de uh, import de energie. Astfel vom reuși la nivel european să creăm locuri de muncă și uh, banii investiți nu vor mai fi dirijați uh, către Rusia, către Orientul apropiat sau către alte regiuni învecinate, ci vor rămâne la noi în economia europeană. Uh, iată că avem un raport uh, amplu, avem uh, de la Comisia Envi și un aviz. Nu trebuie să repet tot ceea ce s-a spus până acum, doresc doar să subliniez două aspecte. În primul rând, și deja v-ați referit la aceasta, domnule comisar, vorbim despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și stabilească un obiectiv pe termen lung în ceea ce energetică. Dacă vrem să Uh, avem un plan uh, concret, trebuie să vedem cât consumăm și ce anume putem să scădem. Sigur, ați făcut referire la dificultăți. Ar trebui să ne gândim la orientarea către consumul energetic, pentru că aceasta este măsurabilă, avem date uh, tot ceea ce înseamnă consum per unitate reprezintă o abordare problematică pentru că nu avem date concrete. De aceea cred că Uh, abordarea noastră, abordarea sugerată dumneavoastră este una foarte bună și o îmbrățișăm. Mulțumim, domnule eurodeputat Lize. Urmează reprezentanta Comisiei Regii, doamna Colarska bobinska un minut și jumătate, vă rog. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Eficiența energetică este una dintre provocările cheie cu care se confruntă Uniunea Europeană și se va confrunta și în următorul deceniu. Este între elementele cheie ale strategiei noastre energetice. În prezent este de importanță deosebită să asigurăm că declarațiile incluse în raport și în această strategie energetică a Comisiei Europene vor fi implementate de către statele membre. Dacă vrem să fie implementate, va trebui să soluționăm diverse probleme. Pe plan european ne confruntăm încă cu probleme de măsurare a eficienței energetice. În momentul de față, ne uităm la prognoze uh, pentru anul 2020, dar nu ar fi înțelept să adoptăm ținte obligatorii pe baza acestor prognoze, pentru că nu putem cu adevărat să prevedem viitorul. Așadar, ar fi necesar să elaborăm sau să se ajungă la tehnologii mai bune, mai fiabile, care să ne permită implementarea acestor obiective. E de o importanță deosebită să ținem cont și de diferențele dintre regiuni, de modul în care energia e consumată la Copenhaga și că nu e consumată la fel și în partea orientală a Poloniei. Nu există un model unic. Trebuie să ne asigurăm că planurile corespund realității. Implementarea eficienței energetice a politicii respective va fi una de, dintre competențele autorităților regionale și locale. Iată de ce statele membre și Comisia Europeană trebuie să își coordoneze activitățile cu autoritățile locale. Altfel, lucrurile vor fi percepute ca doar ceva care ține de birocrație, o povară pentru cetățeni și pentru regiuni cu costuri foarte mari. Dacă nu creăm un sistem adecvat de gestionare pe mai multe niveluri, dacă nu avem fonduri adecvate, întregul proiect va eșua. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru intervenție. Are cuvântul domnul Herbert Royal. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulțumesc tuturor celor care au uh, lucrat la acest raport. Doresc să-i mulțumesc în special domnul raportor Benson. Doresc să fac trimitere la două aspecte și să vă dau de gândit. Când discutăm despre eficiența energetică, vom vedea foarte clar că aceasta este cea mai simplă și decentă soluție. Dar trebuie să ne punem întrebarea cum anume atingem obiectivul de 20% și ce ne-a adus uh, faptul că în Parlament mereu am stipulat uh, noi uh, procente, noi obiective? Ce anume am realizat? Și unde anume s-a economisit energie în urma acțiunilor noastre? Văd că industria consumatoare de energie este mult mai atentă cu economisirea de energie pentru că este mult mai ieftin să economisești energie. Când oamenii constată că un instrument, un aparat consumă mai multă energie, atunci uh, vor opta pentru un uh, aparat, pentru un instrument mai ieftin care consumă mai puțin. Deci trebuie să intervenim la nivelul impulsionării populației. În al doilea rând, Comisia a spus foarte clar câte complicată este descrierea eficienței energetice și diferențele ce există la nivelul statelor membre. S-a făcut referire la faptul că uh, la nivel economic, geografic, situația națională din fiecare stat membru este diferită. Este oare corect să lucrăm cu un singur procentaj prestabilit, obligatoriu? Cred că ar trebui ca la nivel politic să soluționăm puțin problema și să învățăm din dezbaterea trecutului Uh, care încerca să aducă soluții minune cu cifre simple, statistice și unitare. Poate că ar trebui să o luăm pe cealaltă cale a soluțiilor diferențiate care țin seama de anumite sensibilități și care au efecte, într-adevăr. Este vorba despre efecte. Acestea sunt cele care contează, nu este vorba despre uh, comoditate. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Domnul Svoboda a ridicat cartonașul albastru. Interveniți, vă rog. Da, am o întrebare către colegul Royal. Oare nu este posibil să avem obiective uh, obligatorii diferențiate, dumneavoastră ați făcut o paralelă între obligatoriu și diferențiat, dar că poate ar fi uh, posibil să ajungem la o contopire a celor două elemente. Poate că reușim să ajungem pe un drum care să ne permită să avem obiective diferențiate în funcție de, în funcție de situația geografică, având totodată criterii ob, ob, obligatorii. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul îmi cer scuze, spune președinte, domnul Roy dorește să răspundă. Vă rog. Da, spune domnul Roy. Și eu sunt pentru soluții diferențiate și uh, sunt dispus să discut cu dumneavoastră despre cum anume putem să avem soluții diferențiate. Eu uh, pornesc la premiza prezentului. Astăzi, mi se pare că este greșit să discutăm despre obiective obligatorii, statistice. Uh, Cred că ar fi mai bine și v-aș soma să o facem, uh, să avem un, o soluție pas cu pas. Mă doare că nu am ales, că nu, că nu ne-am ales cu mult mai multe din acțiunile noastre și poate că trebuie să avem un o altă abordare. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul doamnei Brita Thompson de la Grupul Socialiștilor și Democraților. Două minute. Moment. Herr Comisar, Mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să îi mulțumesc domnului Benson pentru buna colaborare. Am ajuns la consens în foarte, la foarte multe capitole. Nu în ultimul rând, vreau să menționez faptul că, iată, că în sfârșit uh, mergem pe drumul eficienței energetice. Sigur, există încă probleme pentru că nu există un consens total între noi. Eu cred că trebuie să stabilim obligatoriu criteriul de minimum 20% eficiență energetică pentru că acesta, aceasta este calea către o mai bună abordare eficientizarea energetică trebuie să fie desigur obligatorie pentru statele membre, pentru că vedem foarte bine ce se întâmplă la, nivelul, la nivel comunitar cu recomandările uh, care uh, sugerează o abordare voluntară. Așadar, obiectivele obligatorii sunt cele care sunt într-adevăr eficace și aceeași ar trebui să fie situația și în ceea ce privește eficiența energetică. Desigur, eficiența energetică ar trebui să fie însoțită de o scădere a emisiilor de dioxid de carbon. Um, cetățenii vor să plătească mai puțin la factura de energie, iar noi, la rândul nostru, vrem să luptăm împotriva sărăciei energetice. Sărăcia energetică îi afectează pe oamenii care trebuie să plătească o parte consistentă din uh, venitul lor pentru a-și încălzi propria locuință. Și ar trebui să luăm câteva măsuri în acest sens. Consecințele sărăciei energetice sunt cât se poate de negative. Condițiile de trai pentru acest, uh, acest grup uh, sărac cu venit uh, scăzut sunt cât se poate de dramatice. Ar trebui așadar ca fondurile structurale să Uh, fie îndreptate în această direcție. Sunt uh, așadar uh, pentru acest raport. Sper ca mâine să avem o majoritate largă, astfel încât să ne implicăm activ în lupta împotriva sărăciei energetice. Președintele, vă mulțumim pentru intervenție. Dau cuvântul doamnei Hall, două minute și jumătate, pentru grupul ALDE. Domnule președinte, vreau să-l felicit pe domnul Benson, care a lucrat foarte activ asupra acestui raport. A reușit uh, să îi aducă împreună pe parlamentari și, și merită să fie felicitat pentru asta. Economiile de uh, economie implică uh, o serie de lucruri. Uh, Conferința de la Cancun ne amintește ce avem de făcut. Economia de Uh, economie este cea mai bună modalitate de a ajunge la o reducere de 30% în gazele cu efect de uh, seră. Uh, am fost în Croația săptămâna trecută și mi s-a spus că Croația importă 50% din energie și că ar trebui să existe măsuri de eficiență energetică care ar reduce acest import. Uh, eficiența energetică trebuie să fie o responsabilitate comună. Economisind mai multă economie, de fapt, abordăm uh, problemele concrete cu care se confruntă uh, oamenii. De asemenea, Uh, în felul acesta se pot economisi bani care pot fi cheltuiți uh, în uh, alte scopuri. De asemenea, se creează mii de locuri de muncă în economiile locale. Obiectivul de 20% este numai o parte din pachetul pentru 2020 așa cum a spus domnul comisar. Ultimele cifre arată într-adevăr că nu putem să ajungem decât la 9% din prognozata 20% până în 2020. Cred că a venit momentul să înțelegem că am înțeles lucrurile greșit în 2008 avem nevoie să facem pași importanți înainte și să găsim o posibilitate de a materializa dorințele noastre. Comisarul ne-a spus ce pregătește pentru anul viitor și cred că a venit vremea să luăm o decizie politică. Trebuie să avem un obiectiv obligatoriu de economisire a energiei. Tot ceea ce facem uh, în uh, economie și în schimbările uh, climatice se reflectă și în energie. Mulțumesc! Domnul... Am să-i dau cuvântul acum domnului Jadot în partea verzilor. Mulțumesc, președinte, comisar. Mai întâi vreau să-l felicit pe raportor pentru calitatea activității sale și, în principiu, evident, să sprijin adoptarea raportului, așa cum a fost votat în Comisia ITRE în cursul zilei de mâine. S-a reamintit potențialul incredibil care se leagă de economisirea de energie. Din rapoartele Comisiei Europene spun că dacă ieșind din această beție energetică, se reduce cu 20% uh, irosirea de energie, am crea un milion de locuri de muncă sau chiar mai multe, am economisi în fiecare gospodărie economică europeană cam 1000 de euro și am reduce factura energetică externă. 20% eficacitate sau reducere de consum de energie în Europa înseamnă 15 Nabucco. 20% sunt 15 Nabucco în materie energetică și suntem pe cale să ratăm. Fiona a spus, suntem pe cale să eșuăm, aș putea înțelege că nu știm să calculăm. Dacă există rapoarte care ne spun astăzi că nu suntem uh, în direcția de a atinge 20%, putem evalua economiile pe care le facem sau nu le facem în fiecare an. Și știm de asemenea că această abordare ecodesign, ecoetichetare pe mașini, pe nu știu ce, nu dau coerență pe ansamblu și nu permite să se obțină rezultatele pe care le dorim sunt oricum surprins de dezbaterea pe care o avem aici. Vă rog să mă scuzați, domnule comisar, dar când spuneți că avem o problemă în legătură cu definirea, definiția eficienței energetice, poate teoretic, dar plachetul clima-energie spune foarte clar care e obiectivul. Spune 20% de reducere a consumului de energie față de o linie de bază. Nu e vorba de definiția eficienței energetice. Avem volumuri de energie cu privire la care trebuie să revenim. E pachetul energie. Ni se spune nu trebuie obiective constrângătoare. Uh, s-a făcut așa la energie regenerabilă, Comisia Europeană și um, Acum câteva zile s-a negociat la Cancun un acord constrângător pentru climat, s-a încercat să se apere protocolul de la Kyoto și aici se reiau argumentele americanilor sau ale chinezilor spunând că o să facem acțiuni cu caracter benevol și dacă într-o zi ne dăm seama că nu merge, o să facem ceva obligatoriu. Față de raportul de aici, am propus mai mulți deputați să întărim aspectul legat de clădiri. Există spațiu pentru a avea o inițiativă majoră europeană cu privire la domeniul construcțiilor. 40% din energie, putem merge mult mai departe în ce privește renovarea clădirilor. În fine, cetățenii se confruntă astăzi cu frigul, plătesc niște facturi de energie foarte scumpe. Dacă Europa iese din criză, energia va fi mult mai scumpă pe plan internațional să se confrunte de două ori cu o creștere a facturii energetice. Trebuie să ne mișcăm mai rapid și vă solicit, domnule comisar, vă rog să insistați pe lângă domnul Van Rompuy pentru ca întâlnirea de pe 4 februarie să se ocupe și de consumul de energie. Foaia de parcurs propusă astăzi și din acest punct de vedere este indecentă. Mulțumesc. Köszönjük szépen. Most pedig az európai... Mulțumim, spune președintele. Are cuvântul domnului domnul Conrad. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować sprawozdawcy. Vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperarea constructivă și deschisă atunci când a elaborat acest raport. În contribuția mea aș dori să mă axez asupra unui element, introducerea unor obiective obligatorii pentru eficiență energetică nu este acceptată de grupul nostru. Nu avem indicatori comparabili, nu avem măsuri adecvate. Obiectivele trebuie identificate uh, individual pentru fiecare stat membru, pentru că situația diferă din punct de vedere energetic. Trebuie să ne amintim ce au realizat aceste state membre. Uh, Polonia, de pildă, și-a îmbunătățit cu 50% eficiența energetică recent însă totuși este la un nivel scăzut uh, în comparație cu media europeană. Dacă adoptăm un obiectiv obligatoriu, acesta va fi în detrimentul unor state membre. Președintele, mulțumesc. Uh, următorul uh, vorbitor, numele GUE, este doamna Matias. Două minute și jumătate. eu também quero por começar por dizer que acho que é em boa hora. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep spunând că eu cred că e o discuție la momentul potrivit în ce privește planul de revizuire a politicii în materie energetică. Eficiența energetică, politică în acest domeniu sunt de importanță deosebită diverse sectoare orizontale, economisirea de energie, comunicarea, transporturile, tehnologia informatică și comunicațiilor, diverse alte sectoare. E de importanță deosebită să existe politici adaptate, coordonate. Altfel nu vom putea să ne atingem obiectivul. Această politică de eficacitate energetică este fundamentală pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, s-a spus, pentru reducerea emisiilor va trebui să se reacționeze. Nu putem să apărăm reducerea emisiilor și să avem uh, un discurs uh, cu totul diferit cum e cel pe care îl avem aici. Și aș vrea să revin asupra unor puncte de importanță fundamentală în discuția noastră. Mai întâi trebuie să definim obiective cu caracter obligatoriu. Dacă dispunem de criterii benevole, ne vom regăsi în situația pe care o cunoaștem deja – ne va fi cu neputință să avem eficiență energetică uh, mai mare cu 20% până în 2020 și până la urmă cetățenii o să vadă că nu se întâmplă nimic în realitate, nu se vor atinge decât 9%. Cred că totul este contradictoriu. Dacă nu avem eficiență energetică de 20%, este pentru că nu avem metode cu caracter obligatoriu, pentru că aceste obiective obligatorii au un efect asupra politicii noastre. Din păcate, voința politică e cea care lipsește. Trebuie neapărat ca politicienii să se înțeleagă asupra unor procente cu caracter constrângător. Se pot crea noi locuri de muncă, dar ce se întâmplă în ziua de astăzi și în materie de politică economică. Uniunea Europeană este incapabilă să aibă o politică în materie de creare de locuri de muncă. Este incapabilă și să aibă o politică în materie de reducere a consumului de energie. Deci trebuie să depunem foarte în domeniul construcțiilor, în domeniul transporturilor. Avem nevoie de un răspuns la criza pe care o traversăm astăzi și un răspuns care să fie bine articulat pe plan european. Caur, sol, o sobotság Mulțumim, doamnă Matias. Are cuvântul domnul Pașca uh, pentru grupul EFD, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Planul de acțiune pentru eficiență energetică propune mai multe posibilități prin care Uniunea Europeană poate să-și atingă obiectivele în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2020. Ideea principală se bazează pe faptul că atunci când gestionăm rațional energia în anumite sectoare, putem să avem drept rezultat economisirea de energie, costurile de producție pot fi reduse și poluarea de asemenea. Măsurile propuse în ceea ce privește infrastructura energetică, în ceea ce privește crearea de energie și transmiterea, furnizarea de energie, toate aceste idei sunt uh, descrise în termeni generali. Uh, mi se pare oportun faptul că Uniunea Europeană va avea un catalog al măsurilor, astfel încât eficiența energetică să crească pas cu pas. În ceea ce privește obiectivul european de a avea până în 2020 o scădere de 20% a emisiilor de dioxid de carbon, sunt de părere că ar fi indicat să vedem ce fel de măsuri pot fi luate, în ce context, cu ce preț și în ce, în ce scop. Uh, ce măsuri suntem dispuși să implementăm în următorii 10 ani. Nu vreau să spun că trebuie să renunțăm în ceea ce privește eficientizarea consumului de energie, dar spun că în ceea ce privește planificarea pe termen lung, uh, și termenele ce ne sunt impuse, în ceea ce privește costurile și altele, consider că în acest sector nu se va schimba foarte, nu se vor schimba foarte multe până în 2020. De aceea cred că Comisia ar trebui să acționeze selectiv în această etapă, în ceea ce privește organizarea, timpul, finanțarea, astfel încât măsurile necesare să poată fi implementate. Este vorba despre măsuri care să servească drept impuls. Impuls la nivelul experților și apoi impuls la nivelul opiniei publice. Din păcate, domnule comisar, astăzi există foarte multe proiecte în ceea ce privește izolarea termică, în ceea ce privește industria auto, um, dar iată că uh, acestea nu sunt, su, ce scuze, din fericire există astfel de programe, dar acestea nu sunt suficiente. Ar trebui să venim cu măsuri adiționale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Carenț. Două minute. comisar Kungs. Domnule președinte, domnule comisar, onorabil colegi, onorați colegi, am o întrebare. Cine știe cât petrol și gaz importăm în Europa. Cine știe uh, cât din aceste resurse sunt extrase în Europa. Nu știm acest lucru, însă importăm cantități foarte mari uh, de petrol și gaze din Orientul Mijlociu și din uh, Rusia. Această dependență de importuri crește și este din ce în ce mai greu să stabilim relații cu terțe țări. Dragi colegi, să ne gândim o clipă. Ce este importul de gaz și de petrol. Ce înseamnă acest import pentru cetățenii noștri? Înseamnă că exportăm bani europeni în terțe țări. Exportăm banii noștri și importăm petrol și gaze. Ce știm despre viitor? Știm că în viitor petrolul și gazul, prețul la gaz și la petrol va crește. Resursele se diminuează și asta presupune că în viitor, dacă nu ne schimbăm comportamentul și consumul, vom continua să exportăm banii noștri către terțe țări. Dragi colegi, există o modalitate simplă de a pune capăt acestui export masiv de fonduri, de bani. Și e foarte simplu. Trebuie să economisim energie, să avem o eficiență energetică. Prin economiile de energie vom putea să investim bani în alte domenii. De aceea vă invit pe toți să susținem raportul domnului Benson cu privire la eficiența energetică pentru că în felul acesta ne ajutăm propriile economii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele doamna Marita Gog. Un minut. Eu vreau să börja med att Benson. Mulțumesc și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Benson. Concluziile raportului sunt cât se poate de clare. Trebuie să intervenim cât mai rapid și să formulăm obiective energetice clare și obligatorii. Asta din variate motive. Din motive sociale, economice uh, și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. Uh, s-a făcut uh, referire la Uh, eficientizare și economisire. Vreau să știu exact despre ce discutăm aici. Este greșit dacă ne utilizăm resursele energetice în așa fel încât uh, să nu profităm uh, 100% de ceea ce ne oferă acestea. Este, este greșit dacă ne încălzim locuințele în mod ineficient. De aceea trebuie să vedem cum anume putem măsura eficiența energetică. O putem măsura ca și în alte sectoare în care avem obiective europene. În primul rând, trebuie să implementăm un sistem de măsurare unitar. Acum se testează ceva în acest sens. Și vreau să, aș vrea să știu, aș vrea să știu ce anume se întâmplă dacă nu sprijinim raportul și sprijinim voluntariatul. Uh, cu siguranță nu vom fi pe drumul cel bun. Președintele, uh, v-aș ruga, dragi colegi, să respectați timpul alocat. Domnul Iorgos Katsimarkakis are la dispoziție două minute. Aveți cuvânt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eficiența energetică a fost mereu resursa cea mare care ne-a fost oferită. Ni s-a spus mereu că acesta este uh, potențialul uriaș uh, care ne stă la dispoziție. Ni s-a spus însă că, iată, este un obiectiv neideologic. Uh, Uh, și nu ar trebui să prezinte probleme. Dar iată că de această dată problema este reprezentată de obligativitate. Domnule comisar, mă bucur abordarea noastră în două etape. Odată să abordați statele membre uh, cu încredere și să mizați pe voluntariat. Abia apoi, dacă constatăm că în, în, pe această cale nu se pot respecta obiectivele pentru 2020, atunci să strângem puțin uh, cureaua. Cred că se merge în direcția cea bună. Dar doresc să subliniez un aspect, rolul fondurilor regionale, fondurilor structurale. Domnule comisar, ați făcut referire la uh, fondurile europene și cu, prin fondul de coeziune avem, iată, un instrument rămas neutilizat la acest sector. Și în ceea ce este energen, eficiența energetică, putem să creăm o plus valoare europeană utilizând acest fond, utilizându-l în mod inovator pentru eficientizare, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut iată, văd în raportul pentru descărcarea bugetară câți bani s-au pierdut în sectorul energetic. Este foarte bine, domnule comisar, că vă axați pe utilizarea mai amplă a acestor fonduri în ceea ce privește eficiența energetică, pentru că doar astfel vom crea o coeziune adevărată, cel puțin în sectorul energetic. Am văzut uh, ce campanie s-a purtat în ceea ce privește becurile uh, eficiente din punct de vedere energetic sau în ceea ce privește dușurile eficiente, uh, bateriile de duș. Ei bine, am văzut cât de tare s-au speriat cetățenii noștri. Am putea de această dată, în ceea ce privește eficiența energetică, să avem o altă abordare, astfel încât proiectele noastre bine intenționate să nu ajungă cu un mesaj total eronat la cetățenii noștri. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Eichhout are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului Benson pentru raport. Cred că precizează cu mare eficiență ce trebuie făcut. Să privim totul în perspectivă. Toată lumea știe că în anul 2050 Uniunea Europeană ar fi trebuit să-și reducă emisiile cu efect de gaz de seră cu 80 sau chiar 90%, un obiectiv uh, enorm. Cum putem uh, atinge acestea? Prin reducerea de consum, prin a importa mai puțin, prin a dezvolta mai uh, multe surse de energie. Este modalitatea cea mai puțin costisitoare. Iată de ce e absurd ca avem de ce știm și anume că Uniunea Europeană nu își atinge obiectivele de eficiență energetică. Comisia a vorbit despre nevoia de obiective legate de reducere și de energii regenerabile, dar nu ne vom atinge obiectivele de economisire a energiei. Și sunt atât de multe lucruri pe care le-am putea face. Să luăm exemplul clădirilor, care reprezintă peste 40% din consumul de energie. Peste 90% dintre clădiri Um, au nevoie de îmbunătățire a eficienței energetice. În momentul actual, în Uniunea Europeană, 1,4% din clădiri sunt în curs de modernizare. Înseamnă că va fi nevoie de 60 uh, de ani ca să le modernizăm pe toate. Deci nu putem să atingem obiectivele pentru anul 2050 decât cel de vreme 2060 sau 70. Trebuie să intensificăm eforturile pentru eficiența energetică a clădirilor. Este unul dintre argumentele cele mai puternice pentru inițiativa europeană în domeniul clădirilor. Ar fi o sursă pentru economisire deosebită. Cel mai important aspect este ca cetățenii, ca oamenii să facă mari economii mulțumită acestui proiect. E un argument care nu e suficient utilizat. Oamenii care plătesc pentru energie ar trebui să poată să economisească mai mult. Mulțumim pentru intervenție. Are cuvântul domnul Ziobro. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din septembrie 2009, am început în Europa să înlocuim becurile tradiționale cu becuri uh, de econ uh, care economisesc energia și uh, s-a pus problema costului suportat de cetățeni într-o perioadă scurtă de timp. E un secret, dar nu cred că mai un secret uh, s-au prezentat uh, date de către Comisia Europeană care au fost uh, puse la dispoziție de producătorii acestor becuri. În prezent, cred că nu ținem cont de costurile diferite pe care statele membre trebuie să le pună, uh, să le uh, suporte dacă aceste linii directoare uh, sunt puse în aplicare. Jackie Ena. Un minut și jumătate. Mulțumesc, este o miză deosebită aceasta, eficiența energetică, de a reduce dependența teritoriului nostru, de a avea sume disponibilizate pentru a finanța cercetarea noi produse energetice pentru a permite revitalizarea teritoriului. Dacă eficacitatea energetică a clădirilor trebuie să fie în centrul preocupărilor, este indispensabil ca obiectivele și acțiunile Uniunii, ca ale statelor membre, să se focalizeze pe locuințele sociale. Cei mai modești trebuie să fie primii care să beneficieze de eforturile în materie de eficiență energetică. Trebuie să terminăm cu această situație scandaloasă care impune celor săraci mai mari facturi energetice, în timp ce numele eficacității energetice se organizează nișe fiscale care permit celor mai bogați să își reducă facturile plătind și impozite mai mici. O adevărată politică de eficiență energetică ar trebui să implice, să permită să se vândă electricitate la costul cel mai redus, la căile ferate, la metrouri, la tramvaie, cum se făcea în Franța, înainte ca directivele europene asupra pieții unice a energiei să interdică acest lucru. Din acel moment, una dintre primele măsuri ar consta în a face să dispară piața unică energiei electrice în Europa, pentru că concurența la un produs cum e electricitatea, care nu se stochează și se transportă uh, greu, e o aberație în ce privește eficiența energetică. În fine, eficiența energetică uh, n-ar crea locuri de muncă de calitate decât dacă se bazează pe o adevărată inițiativă industrială strategică a Uniunii Europene care să treacă de constrângerile pieții libere. Mulțumesc. Eh, Mulțumim, are cuvântul domnul Marcinkiewicz, două minute. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul raportor că ar trebui să subliniem rețelele inteligente energetice și uh, aparatele inteligente de măsurare consumului nu în ultimul rând, cele mai mari economii pot fi făcute atunci dacă fiecare cetățean european se simte responsabil de eficiența energetică. Știm cum putem face economii la apă, putem să învățăm să facem economii și la energie. De aceea uh, ar trebui facilitate investiții în noi infrastructuri pentru a asigura, pentru a facilita economiile. Eficiența energetică și securitatea energetică vor fi prioritățile președinției maghiare. Polonia, cât se va afla la cârma Uniunii Europene, va analiza măsurile legislative și non-legislative care vor asigura competitivitatea sectorului energetic european. În opinia mea, având în vedere că nu există un consens la Cancun, cred că ar trebui să vedem cât de credibile sunt prognozele și cât de fezabil este mixul de combustibil la nivel european. Sectorul transportului pare să fie unul cât se poate de important pentru eficiența energetică eficiența energetică din Uniunea Europeană ar trebui să fie adaptată la, neces- la necesitățile cetățenilor. Dar uh, acest lucru ar presupune ca și cetățenii să dea curs unor schimbări la nivel comportamental. Cred că la final, rezultatele vor fi favorabile atât pentru consumatori cât și pentru producători. De Angelis. Mulțumim pentru intervenție. Are cuvântul domnul De Angelis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul domnului Benson sunt patru aspecte pozitive. Se subliniază faptul că eficiența energetică este modalitatea cea mai rapidă de a reduce emisiile care aduc cu sine schimbări climatice și angajamentele în acest domeniu vor uh, crea locuri de muncă și creștere economică. Sunt propuse o serie de modalități de a ajunge la aceste obiective și Comisia trebuie să se uh, axeze pe accesul la informații a IMM-urilor, formarea profesională uh, și izolarea clădirilor existente. De asemenea, contractul de eficiență energetică este o modalitate bună de a merge mai departe, ceea ce va garanta o reducere a consumului de energie, facturi uh, care să nu apese pe umerii cetățenilor. Ar fi mai bine dacă am avea obiective obligatorii și nu voluntare, uh, dacă vrem să atingem procentajul de 20%, trebuie să avem astfel de obiective volunta- ă, obligatorii. Președintele, mulțumesc. Domnul Panayotov, un minut și jumătate. Господин comisar, уважаеми колеги, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați, Eficiența energetică este o sarcină majoră pentru Uniunea Europeană. Este un element integrat în uh, strategia energetică europeană pentru competitivitate și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Rezultatul va fi o mai bună competitivitate și crearea mai multor locuri de muncă. Votul de mâine pentru, eficiență, pentru planul pentru eficiență energetică va transmite un mesaj puternic la Comisie și la Consiliu în ceea ce privește nevoia de acțiune urgentă. În primul rând, fac apel la Comisia Europeană pentru ca aceasta să întreprindă o analiză amplă în ceea ce privește legislația deja existentă în domeniu renovarea clădirilor existente, standarde înalte de construcție, uh, acțiuni, uh, infrastructură eficientă, toate acestea reprezintă lucruri extrem de importante. Tehnologiile moderne, vehicule moderne reprezintă alte aspecte prioritare care, sper eu, vor fi încadrate în planul de eficiență energetică ce va fi propus de Comisie în 2011. În concluzie, eficiența energetică are un potențial aparte trebuie să genereze beneficii economice și trebuie să servească bunului public. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Doamna Figueiredo, un minut. Mostre că nu aprobar un plan DAS. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este suficient să aprobăm uh, un plan de acțiune în domeniul eficienței energetice. Trebuie să evaluăm uh, rezultatele planului din 2006 și să punem în aplicare planuri care să ne ajute să îmbunătățim eficiența energetică în Europa scuza crizei nu mai poate fi folosită pentru a nu atinge obiectivul de reducere cu 20% până în 2020 și nu poate să fie o, să fie o scuză pentru a evita problema uh, sărăciei uh, energetice. Ceea ce s-a făcut în Statele Unite și în China ne arată că trebuie să cheltuim mai multe fonduri uh, pentru a îmbunătăți eficiența energetică, pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor. Acest uh, uh, lucru în uh, folosul statelor membre și a cetățenilor care sunt cei mai grav afectați. Deci, eficiența energetică este un factor de progres, așa încât să mergem în această direcție. Președintele, mulțumesc domnule Figueiredo. Domnul Seber, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, ați prezentat un plan foarte bun și cred că uh, domnul Benson l-a îmbunătățit. Trebuie să reușim să creăm un echilibru între creștere economică și consum redus de energie. Noi, politicienii, stăm în fața unei mari provocări, pentru că, iată, acum avem uh, plusul progresului uh, tehnic uh, și putem să avem produse eficiente din punct de vedere energetic. Dar iată că, în ciuda creșterii economice, trebuie acum să scădem facturile la energie și atunci trebuie să venim cu soluții inovatoare și să trimitem impulsurile politice necesare în acest sens. Iată că experiența ne arată că societățile care au avut succes au fost cele care în sectorul resurselor energetice au uh, mizat pe eficiență. Acum, după cum am spus, aceasta este marea provocare europeană. Trebuie să mizăm pe eficiență energetică dacă vrem să atingem obiectivele realistice în ceea ce privește mediul. Vă amintesc că uh, aici reprezint aici Reducerea dependenței de importurile de energie reprezintă un aspect politic cheie. Uh, iarăși aș dori să menționez faptul că pe termen lung beneficiile eficienței energetice pot fi reale. Cred că nu ar trebui însă să ne pierdem în discuția privind definiția și instrumentele de măsurare. Important este să trasăm drumul. Și cred că în acest capitol Comisia și raportorul uh, merg în direcția cea bună. A lăsa uh, obiective neobligatorii uh, ca fiind regula nu înseamnă să fim mai puțin stricți. Nu, ci cred că uh, uh, iată direcția propusă este una uh, care poate fi abordată foarte bine. Mulțumesc. Căsănăm. Domnul Svoboda are cuvântul. Mulțumesc. Doresc să-l felicit pe domnul Benson pentru raportul excelent. Domnule comisar, o scurtă remarcă. Dumneavoastră veniți dintr-o regiune importantă, Germania. Eu vin dintr-o regiune mai mică. Cred că nu vom reuși să uh, stabilim obiective obligatorii atâta timp cât nu îi convingem pe cei de la nivelul redus, de la nivel regional, ce trebuie făcut. Când vine vorba despre combaterea sărăciei energetice, aceasta nu este reglementată la nivel național, ci este reglementată la nivel local, la nivel regional, la nivel comunal. Acolo trebuie să intervenim. Ar fi șansa noastră de a atrage de partea noastră pe cei de la nivelul orașelor, de la nivelul municipalităților, uh, de a atrage de partea noastră în acest mare proiect european al eficientizării consumului de energie. Dacă vrem să ne apropiem de cetățean, atunci trebuie să profităm acum de această oportunitate, pentru că această legătură, această interconectare este extrem de importantă pentru ca obiectivele obligatorii sau voluntare, cum vreți dumneavoastră, să fie realizate în sfârșit. Mulțumesc. Domnul Carvaio are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, Domnule comisar, eficiența energetică are o importanță deosebită pentru a îmbunătăți uh, siguranța aprovizionării, calitatea aerului, reducerea emisiilor cu efect de seră și creșterea competitivității societății europene. Eficiența energetică înseamnă să facem mai mult cu resurse mai puține. Acest raport uh, propune o viziune foarte ambițioasă de eficiență energetică menționează stimulente, obiective foarte ambițioase, elemente importante în ce privește modernizarea infrastructurii de energie, rețelele inteligente, smart grids, de exemplu, ca și eficiența energetică în clădiri, în transporturi și, de asemenea, să ne asigurăm că cercetările, investigațiile sunt implicate în toate etapele procesului. Se menționează importanța cercetării și dezvoltării în uh, identificarea de noi surse de energetice, iar în ce privește finanțarea, să fie stimulente suplimentare pentru utilizarea fondurilor structurale în căutarea eficienței energetice. Se spune că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru bugetul Uniunii Europene după anul 2013. Iată de ce, printre alte motive, aș dori să-l felicit pe raportor, pe domnul Benson, pentru munca foarte bună pe care a făcut-o, pentru echilibrul la care a ajuns și aș recomanda acest raport colegilor pe care îl voi vota mâine. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Carvaio, spune președintele și acum colegul Balcitis, timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Deși eficiența energetică a tras uh, măsuri legislative aprobate, rezultatele sunt aceleași. Uh, oamenii de știință spun că nu vom reuși, nu vom reuși să realizăm nici măcar jumătate din cei 20% prognozați. De aceea e nevoie de un angajament mai mare a statelor membre. Comisia, atunci când va revizui acest uh, plan de acțiune de eficiență energetică trebuie să țină cont de faptul că uh, statele membre nu uh, fac uh, suficient de mult pentru economirea, economisirea energiei. Ar trebui să existe obiective obligatorii pentru eficiența energetică. Acest lucru ar trebui să fie monitorizat pentru că potențialul nu va fi minter valorificat. Mulțumesc. Domnul Van Roy de la PPE. Eh, commissaris, heel graag ga ik in op eh, dit Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, acest raport este excelent. Iată, propune reducerea, reducerea de dioxid de carbon și totodată propune atingerea unor obiective care ne ajută să ne menținem competitivitatea, deci protejăm mediul și economisim bani. Foarte bine. Ar trebui să mergem acum spre uh, implementarea acestui plan. Avem odată planurile naționale deja existente și putem să le îmbunătățim. Este foarte bine că Comisia se, le analizează acum uh, din punct de vedere critic și este foarte bine că Comisia propune uh, o abordare în două etape. Prima etapă, etapa consultărilor, uh, a doua etapă, o etapă a potențialelor presiuni. Sunt încântat să aflu că exist, vor putea exista potențiale tensiuni. Dar, domnule comisar, ne-ați putea spune concret dacă aveți suficiente instrumente astfel încât să le puteți utiliza în momentul în care trebuie să manifestați presiuni. V-aș fi recunoscător dacă ne-ați anunța acum sau în viitorul apropiat care sunt aceste instrumente. În al doilea rând, domnul Svoboda a făcut referire la politica regională și la modul în care putem să utilizăm fondurile mult mai eficient. Banii ce ne stau acum la dispoziție nu sunt utilizați în anumite țări când vine vorba despre eficiență energetică. Am depus un amendament pentru a schimba acest uh, lucru. Amendamentul articolul 81 se referă tocmai la acest aspect nu discutăm despre mărirea uh, fondurilor, ci discutăm despre mai buna utilizare a celor deja existente. Nu în ultimul rând, tot referitor la ceea ce a spus domnul Svoboda, trebuie să ne asigurăm de faptul că autoritățile locale, municipalitățile sunt mult mai implicate când vine vorba de proiectele de eficiență energetică. Trebuie să uh, promovăm, să, fac, să promovăm această abordare. În țara mea, iată, avem o abordare similară și avem o um, economisire de 2% anual. Iată ceea ce se poate realiza. Mulțumesc, domnule raportor. Deputată Țicău Silvia Adriana

Mulțumesc, domnule comisar. Și eu doresc să îi mulțumesc domnul raportor pentru faptul că a elaborat raportul într-o manieră excelentă. Iată că la început s-a spus că dacă discutăm despre eficiență energetică, despre această sintagmă, atunci ne referim la un termen academic și sunt de acord cu această abordare. Uh, și iarăși discutând despre obiectivul de 20%, iarăși nu știm 20% din ce. Deci sunt de acord cu ceea ce a spus domnul comisar la început. Am ajuns acum la punctul în care trebuie să uh, o luăm pe o nouă cale, să avem o nouă abordare. Se pune întrebarea cum. Mizez pe inovare și pe noi tehnologii. Iată două domenii uh, care vizează direct sectorul clădirilor uh, și al eficientizării acestora din punct de vedere energetic, dar vizează și sectorul transporturilor în egală măsură. Aș dori, foarte pe scurt, să mă refer la chestiunea resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. Pentru a face economii, trebuie să cheltuim într-o primă etapă. Domnul Barroso ne-a spus astăzi că euroobligațiunile nu vor putea fi implementate. Ne-a spus însă că dispune de alte instrumente financiare. Ei bine, domnule comisar, iată care este situația. Am emis uh, recent un raport în ceea ce privește utilizarea unui fond pentru planul de recuplare și, uh, privind eficiența energetică. Sigur, uh, instrumentul propus este unul limitat, însă are valoare simbolică, valoare principială. Iată, putem utiliza capital în sensul uh, în sensul creării unor PPP-uri astfel încât să atragem investiții în proiecte pentru eficientizare energetică. Iată, eu cred că acesta este sistemul care ne poate ajuta pentru a crea în sfârșit eficiență energetică și a ne debarasa de acest tabu ce există în acest domeniu. Domnul Pirillo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Revizuirea planului de acțiune pentru eficiență energetică trebuie să beneficieze de o abordare holistică. Trebuie să punem la oaltă toate abordările strategice elaborate în Europa. Pe de o parte, eficiența energetică este crucială pentru că contribuie la îndeplinirea obiectivului de reducere a gazelor cu uh, efect de seră până în 2020. De asemenea, vom fi în măsură să permitem Uniunii să economisească bani și energie într-o modalitate pe care nu a reușit să o pună în aplicare până acum. Energia, uh, eficiența energetică a clădirilor este un aspect important și acest lucru trebuie abordat la nivel european. Companiile trebuie să gândească într-o manieră mai eficientă din punct de vedere energetic în legătură cu modul în care produc uh, bunuri trebuie să avem obiective obligatorii, pentru că altminteri nu vom îndeplini uh, obiectivele pe care le-am propus în Uniune. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Podimata un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să mă concentrez pe un singur aspect, ideea de a avea obiective obligatorii de eficiență energetică pentru economia europeană. În condiții economice dificile, în multe dintre marile state membre care încearcă să, da, să dea stimulente pentru creștere și crearea de locuri de muncă, un obiectiv obligatoriu va aduce um, mediul adecvat pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor europene, mai ales pentru IMM-uri, dacă pot fi încurajate să utilizeze energia cu mai mare eficiență. Putem avea stimulente astfel încât să poată să intre pe piețele care o să dea cea mai mare plus valoare și o să creeze mai multe locuri de muncă. De asemenea, Există beneficii economice specifice pentru gospodării, pentru firme, pentru sectorul public și facturi energetice mai mici. Iată de ce aș vrea să-l felicit pe raportor pentru raport și să fac un apel la adresa Comisiei să implementeze propunerile Benson și să ne faciliteze ieșirea din criză. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Urmează intervențiile spontane. Catch the eye. Nu o să pot să dau cuvântul tuturor celor care au solicitat o intervenție. Avem la dispoziție doar 5 minute. În primul rând, domnului Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sigur, eficiența energetică reprezintă o temă foarte importantă și, sigur, trebuie să fim uh, foarte economi când vine vorba de utilizarea resurselor uh, energetice fosile. Aceste lucruri reprezintă o uh, provocare. Trebuie însă ca statisticile utilizate să fie reale, să fie fezabile și să fie unele care să poată fi utilizate de cetățeanul de rând. Trebuie așadar ca eficiența energetică să fie, un, să fie bine înțeleasă de cetățean. Cetățeanul poate să trebuie să poată să o calculeze, pentru că fără acceptanța cetățeanului de rând nu o să reușim să combatem schimbările climatice. Este ceea ce îmi lipsește mie la acest raport deocamdată. Mulțumesc, spune președintele. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați respectat timpul alocat. Are cuvântul domnul Anzenis, un minut. Epitrope, Domnule președinte, domnule comisar, negocierile de la Cancun se pare că au fost încununate de succes în ceea ce privește schimbările climatice, însă țări precum China așteaptă rezultatele de la Cancun ele continuă să ia măsuri pe baza eșecului de a ajunge la un acord în Copenhaga. Dacă noi, în ceea ce privește economiile de energie și eficiența energetică, nu vom întreprinde acțiuni, uh, atunci vom greși. În primul rând, gospodăriile noastre, uh, companiile vor plăti costuri excesive, iar în al doilea rând, nu vom fi în măsură să facem ca economia europeană să devină ecologică. De aceea trebuie să ne gândim că Dacă ni se pare greu să abordăm și să facem față Chinei astăzi ca și concurent, cum putem să concurăm cu o China verde, ecologică. De aceea trebuie să atingem obiectivele din 2020. Mulțumesc, doamna Alfano. Are cuvântul un minut. Șență energetică, postenesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cu politica în materie de eficiență energetică, nu vom fi în stare să atingem obiectivul pentru 2020 decât dacă includem obiective obligatorii. 10% nu este suficient. Dacă consumul de energie continuă să crească, subminează posibilitatea atingerii ținte de 20% și privind energiile regenerabile, pentru că se bazează pe un consum general mai redus de energie. Deci sunt în favoarea unor obiective obligatorii pentru a garanta politica energetică. care uh, se vor întări reciproc. Ce trebuie să facem este să um, examinăm, uh, dar pe plan individual doar bunăvoința statelor membre nu e suficientă. Uniunea Europeană trebuie să găsească o cale pentru a atinge aceste obiective. E nevoie de investirea de, în noi unități care să reducă consumul de energie și să fie energia cea mai curată din lume. Desez un apel și colegilor să sprijine amendamentul 2 care cere comisiei să lanseze anul viitor o inițiativă privind eficiența energetică în clădirile existente. Képviselő urat kérem egy percre. Mulțumesc. Doamna Rossi are cuvântul. Domnul Rossi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eficiența energetică este cheia pentru economia viitorului, dar aceasta trebuie promovată și nu trebuie impusă. Este important, uh, din acest punct de vedere, să discutăm cu statele membre, să discutăm ce înseamnă eficiența energetică. Nu putem să obligăm uh, persoanele private să investească în acest domeniu fără să le convingem uh, de acest lucru, să le convingem de importanța acestui fapt. Este important să intervenim în acest sector prin politici europene care să stimuleze o piață europeană eficiență din punct de vedere energetic. Uh, pentru că altfel nu reușim decât să generăm costuri adiționale fără beneficii concrete. Așadar, ideea de bază este să-i convingem pe cetățeni de beneficiu și plus valoarea investițiilor. Mulțumim, domnule Rossi. Domnul Seghedi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, în opinia noastră, originea schimbărilor climatice nu stă doar în mâinile omului. Uh, trebuie ca la nivel global să intervenim împotriva celor care păcătuiesc din punct de vedere climatic. Eficiența energetică este așadar salutară în acest sens. 40% din consumul energetic la nivel global este redat de clădiri. Trebuie să promovăm noi clădiri, trebuie să promovăm construcția de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic și restructurarea clădirilor deja existente în acest sens. Trebuie să investim în tehnologii eficiente la nivelul construcției de mașini uh, și cred că am putea să oferim un exemplu în acest sens. Mulțumesc, spune președintele. Vă dau cuvântul pentru un minut. Domnule comisar, doresc să subliniez și eu promovarea

Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Benson pentru observațiile referitoare la iniția construcțiilor. Vreau să spun atenție faptul că raportul meu privind produsele de construcții va fi votat în ianuarie și am discutat și eficiența energetică și în acel raport. Domnul Svoboda a menționat importanța autorităților locale și aș vrea să aduc în atenția Parlamentului caracterul delicat, uh, reducerile bugetare din Regatul Unit pentru reducerile la autoritățile locale să fie incluse în dezbatere, în discuțiile care vor avea loc. De asemenea, o întrebare adresată Comisiei. În raport se vorbește despre anumite contoare inteligente și se spune că la sfârșitul 2011 niște funcționalități minime vom putea atinge acest obiectiv, domnule comisar. Îmi pare rău că nu e nimeni din partea președinției uh, belgiene în această seară e ceva important și antevorbitorii au ridicat problema sărăciei energetice, care trebuie avută în vedere. Mulțumesc! Ezzel végére értünk a hozzászólásoknak. Mulțumim pentru intervenție. Am ajuns la finele procedurii Catch the Eye. Nu mai există vorbitori. Dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Vă rog. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori ca în primul rând să mă refer la cele spuse de Hannes Svoboda, care a spus că implementarea are loc la fața locului, la nivel regional, la nivel local. Și, într-adevăr, uh, la nivelul statelor membre avem experiențe foarte bune în ceea ce privește programele de asanare. Uh, discutăm despre efectul a un euro uh, bani de la bugetul local, însoțit de efectul a 7-8 euro angajament privat. Așadar, trebuie să ne referim la modul în care programele regionale ar putea fi utilizate în acest sens. Mi-e greu să-mi imaginez că o autoritate locală solicită bani direct de la uh, comisie, dar a avea un program deschis a sanării clădirilor la nivel uh, local, regional, mi se pare un pas important pentru, viitoarea, pentru viitorul exercițiu financiar. Discutăm mai apoi și despre modul în care putem investi banii publici în acest sens. Cum anume putem uh, stipula ratele dobânzilor pentru creditele ce sunt utilizate uh, pentru asanarea clădirilor. În termeni ampli, Uh, putem spune că dacă se ajunge la eficiență energetică, atunci se ajunge și la economie de bani, dar nu, dar nu concomitent, deci durează. Avem o nevoie de asanare la nivelul clădirilor, de la ferestre până la uh, izolație termică, până la investiția la nivelul aparatelor necesare uh, avem nevoie de 30 până la 60 de mii de euro per locuință, per clădire. Această sumă nu este economisită în primul an. Deci, în următorii 10 ani trebuie să investim, astfel cât în următorii 40 de ani uh, costurile de energie să scadă și să apară reinvestiția. Deci avem așadar un contract invers al generațiilor. Până acum generația mea a făcut datorii și a apărut probleme. Dar acum avem posibilitatea de a discuta despre eficiență energetică și să fim noi cei care investim, pentru ca mai apoi, în următoarele decenii, copiii noștri să vadă care este randamentul investițiilor noastre în ceea ce privește facturile energetice. Oare suntem în măsură să facem asta? Suntem dispuși? Eu mizez pe uh, Uh, disponibilitatea dumneavoastră. Uh, la capitolul buget și chestiuni bugetare trebuie să fixăm noi priorități. Cine uh, prioritizează asanarea um, clădirilor din perspectiva energiei, eficienței energetice, atunci trebuie să fie dispus să facă sacrificii, pentru că banii ce vom obține nu vor fi ieftini. Aceasta este chestiunea decisivă la nivel bugetar european care trebuie dezbătută și pentru care trebuie să milităm. În al doilea rând, mă refer la uh, ceea ce au spus doi eurodeputați privind linia directoare, care ar fi pasămite clară, dar ea nu este clară. Este pe masa Consiliului. Uh, și vă spun că ultimul uh, raport din martie al acestui an al Consiliului se referă la uh, eficiență energetică de 20% stipulată clar. Dar Iată că uh, se stipulează în direcția 20%, ceea ce nu înseamnă obligatoriu 20%, poate să însemne și 18%. Așadar, Consiliul bate în retragere cumva. Raportul din martie 2007 discută despre proiecții ale consumului de energie și din aceste proiecții să se scadă 20%. Primes vine cu propriile sale studii și, iată, ne oferă trei coloane statistice. Iată ce problemă trebuie să soluționăm. Uh, Italia consumă milioane de tone, 130, 173 în 2007 de milioane de tone. Trebuie să vedem exact care este tendința din Italia pentru ca mai apoi să scădem 20% trebuie să vedem cum anume arată proiecția pentru Italia. Iarăși Luxemburg, de exemplu, consum energetic 4,6 milioane de tone în 2007. Nevoia de energie proiectată este de 5,6 ori mai mare, este de 5,6 milioane de tone. Menționez și Portugalia. 23,8 2007 crește la 30 și scade la 24 trebuie să discutăm despre proiecție, punctul decisiv în această dezbatere. Și trebuie să facem analiză țară cu țară. Discutați despre principiul obligativității. S-a discutat foarte mult în intervențiile noastre. Eu mereu sunt și optimist și realist. Dacă avem un obiectiv obligatoriu pentru fiecare stat în parte, dacă am propune așa ceva, atunci această abordare va fi respinsă de cetățenii pe care, noi reprezent, pe care îi reprezentați aici. Și nu am obține nimic. Și poate că planul în două etape, în care implicăm direct statele membre, este unul mult mai realist și care servește scopului ultim. Le spunem statelor membre să facă planuri de eficiență energetică naționale obliga- la nivel voluntar în uh, direcția celor 20%. de procente. Și dacă după 2 ani constatăm că progresul nu este unul real, atunci impunem targeturi obligatorii. Astfel, statele membre nu vor mai putea respinge această abordare. Oare la nivel regional nu ar fi aceasta calea cea mai bună, calea europeană de urmat, astfel încât uh, să servească obiectivele noastre comune? indiferent dacă stipulăm obligatoriu sau voluntar. Ideea este că planurile naționale de acțiune sunt absolut necesare. În ceea ce privește conținutul și consecvența uh, și uh, derularea planurilor, noi le putem urmări toate acestea din punct de vedere politic. Și dacă rezultate nu sunt satisfăcătoare, atunci, iată, putem să vedem care va fi calea de urmat. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Voi reveni în martie la Parlament pentru a începe formal dezbaterea cu o propunere concretă. Ideea este că prima dezbatere a fost una excelentă. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Mulțumim, domnule comisar. Iată, este deja târziu uh, și dau cuvântul domnului raportor Benson. Vă rog. Tak, herr Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru dezbaterea excelentă purtată în Parlament. Dacă cetățenii ne ascultă, atunci uh, uh, sunt tentat să creadă că există foarte multe disensiuni și foarte multe diferențe de opinie. Dar ideea este că trebuie să ne confruntăm cu această temă. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că dezbaterea mereu și mereu a revenit la ideea, ideea valorilor, pragurilor obligatorii stipulate. Vreau să vă spun că trebuie să urmărim în primul rând implementarea legislației existente. În ceea ce privește urbanizarea, în ceea ce privește sectorul construcțiilor de clădiri, trebuie să urmărim activ ceea ce se întâmplă, la fel și în ceea ce privește politica de transporturi pentru a promova toate aceste sectoare în direcția cea bună. Este foarte bine ca măsurile de eficiență energetică să fie finanțate corespunzător pe viitor. Există în continuare multe, multe lucruri de făcut. Putem să îmbunătățim multe lucruri în uh, numeroase domenii europene. De ce este acest subiect atât de important? Nu aș dori să repet ceea ce a spus domnul Carins astăzi, uh, și anume că Europa plătește scump Uh, ceea ce se întâmplă la nivel energetic uh, plătește Rusiei și plătește Orientului apropiat. Poate că acești bani ar putea fi utilizați mult mai bine în Europa. Aceasta este marea problemă. Uh, la fel, Europa ar trebui să-și asume o poziție fruntașă în acest sector. De aceea, este necesar să investim ceea ce înseamnă că automat pot fi create noi locuri de muncă, pot fi create întreprinderi inovatoare și locuri de muncă de calitate ridicată. Uh, toate aceste lucruri reprezintă avantaje enorme. Doresc, în ultimul rând, să mulțumesc tuturor celor care au colaborat și care și-au dus aportul la elaborarea raportului. Doresc să mulțumesc Comisiei, doresc să mulțumesc direcțiilor generale competente și doresc să mulțumesc grupului meu politic și tuturor celor care m-au sprijinit în activitatea mea. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru minunata cooperare. Este important să transmitem din partea Parlamentului European un semnal, uh, să transmitem Comisiei un semnal în ceea ce privește direcția pentru care optăm la capitolul eficiență energetică pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bențe, mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar, s-a încheiat uh, dezbaterea votului mâine la 12.30, și acum trecem la